Eh, Buhari, președintele Republicii Federale Nigeria. Stimată domnule președinte Buhari, Stimată doamnă, stimată domn, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să spun un bun venit călduros președintelui Republicii Federale Nigeria în Parlamentul European, domnul Buhari, în martie 2015 și-a început mandatul de președinte al Republicii Federale Nigeria după un transfer pașnic de putere, dumnealui a început, o, a propus o agendă cuprinzătoare de reforme. Prin declarația de guvernare a promis că va combate corupția, că va investi în, în uh, Nigeria și că este decis să combată terorismul din uh, Nigeria. Cred că știm, cunoaștem cu toții uh, faptele groaznice ale Boko Haram și știm că a avut loc un atentat uh, sângeros în ultimul, uh, la ultimul sfârșit de săptămână, de săptămână conform uh, ultimelor informații, 58 de oameni și-au uh, pierdut uh, viața cu această ocazie și aș dori să vă exprim, domnule președinte, condoleanțele noastre și să îl asigur că suntem alături și suntem solidari cu Nigeria. Parlamentul European și Uniunea Europeană va fi alături de Nigeria în combaterea terorismului. În același timp, dorim să sprijinim procesul de reforme din această țară și, domnule președinte, în mod special Parlamentul uh, European uh, este pregătit să sprijine investițiile din uh, Nigeria. În numele membrilor Parlamentului European aș dori să vă spun din nou bun venit, domnule președinte, și vă dau cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule Martin Schulz, domnule vicepreședinte al Parlamentului European, stimați eurodeputați, distinși doamne, distinși domni, vreau să-mi exprim aprecierea de plină președintelui Parlamentului European, domnul Martin Schulz, pentru că m-a invitat să vorbesc în fața sesiunii plenare a acestui braț legislativ al Uniunii Europene. Sunt onorat că am fost ales să vă vorbesc. Vreau să transmit liderilor europeni, deputaților și popoarelor europene un mesaj de bunăvoință din partea conaționalilor mei. Poporul nigerian recunoaște cu apreciere profundă sacrificiile materiale și financiare pe care Uniunea Europeană și națiunile europene în mod individual au, le-au făcut pentru a realiza alegerile și instituționalizarea normelor democratice în Nigeria. Așa cum a făcut-o și înainte, Uniunea Europeană a sprijinit uh, Comisia Electorală Independentă Națională pentru realizarea alegerilor în condiții bune. Alegeri care s-au bucurat de recunoaștere internațională. Nigerienii au, observ, au luat notă de uh, marile contribuții pe care Europa le-a avut pentru realizarea de alegeri acceptabile, libere și corecte în uh, țara noastră. Astăzi vreau să spun aceste adunări că investițiile europene încep să dea roade. Sunt unul dintre aceste roade, dacă se poate spune așa, ale investițiilor europene într-o Nigerie democratică. Regimul actual este produsul uh, unei alegeri democratice care a fost făcută în mod conștient de, popo- de poporul nigerian la urne. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, democrația a venit în Nigeria ca să rămână acolo. Mai curând decât ne-am fi imaginat mulți dintre noi, Nigeria se va număra printre cele mai puternice și stabile democrații din Africa. S-ar putea să existe și probleme, dar acestea pot fi depășite prin mecanismele de siguranță ale unei democrații electorale. Evenimentele care au condus la alegerile generale din Nigeria la începutul anului 2015 oferă indicații clare că țara era la ananghie. furia, vituperațiile și animozitățile deschise, precum și amenințările cu violență, s-au dezlănțuit împotriva alegătorilor, încercând să-i forțeze să voteze un status quo, care punea la îndoială stabilitatea Nigeriei. Drama care a avut loc la Centrul Național a fost o situație înspăimântătoare care a fost dezlănțuită de agenții disperați ai status quo-ului. În scopul de a-și păstra uh, controlul asupra resurselor naționale în interesele proprii. Maturitatea și răbdarea cu care funcționarii Comisiei Electorale Independente condusă de profesorul Atahiru Jega au rezolvat această problemă, au salvat practic lupta pentru uh, democrație. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că Nigeria a supraviețuit acestei drame. Așa cum am spus și cu alte ocazii, acțiunile fostului președinte nigerian, Goodluck Ebele Jonathan, sunt uh, lăudabile. Pentru prima oară în istoria Nigeriei, un candidat prezidențial și un președinte în funcție au acceptat înfrângerea electorală în ciuda solicitărilor uh, agenților și beneficiarilor regimului să nu facă acest lucru. Stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor, apreciez relația specială care există între Nigeria și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este principalul agent uh, partener de dezvoltare al uh, Nigeriei și este uh, pilonul de sprijin pentru consolidarea democrației și a dezvoltării economice a țării noastre. Domnule președinte, noi în Africa apreciem faptul că problemele dumneavoastră se rezumă la gestionarea prosperității și concurenței. Totuși, problemele cu care ne confruntăm noi sunt sărăcia, boala și înapoierea tehnologică. Este, nu este prea dificil să apreciem genul de uh, provocări pe care le pun aceste probleme. Lupte interne, refugiați, trafic uh, de droguri și de ființe umane și așa mai departe. Haosul nu este un vecin pe care și l-ar dori cineva. Este deci în interesul nostru colectiv să cooperăm și să rezolvăm aceste probleme grave din Africa. Domnule președinte, mă bucur că avem deja un dialog politic anual între Nigeria și Uniunea Europeană, care a continuat să consolideze cooperarea noastră bazată pe uh, valori și interese împărtășite, mai ales în domeniul păcii și securității, al democrației și al bunei guvernanțe. Prin acest forum am reușit să continuăm în mod regulat să facem schimb de perspective în ceea ce privește subiecte importante la nivel regional, continental și global, în scopul de a ajunge la poziții comune. Suntem angajați să intensificăm dialogul politic și cooperarea în contextul uh, acestei instituții. Atât Nigeria cât și Uniunea Europeană cred în pace și securitate, respectarea drepturilor omului, în democrație și bună guvernanță, în egalitate și toleranță, ca moduri de a dezvolta societăți prospere și puternice. Mai mult, în contextul acestor relații între Uniunea Europeană și Nigeria, vreau să recunosc faptul că Uniunea Europeană a condamnat cu severitate activitățile grupurilor extremiste, inclusiv Boko Haram din Nigeria și întreaga comunitate economică a statelor vest-africane. Uniunea Europeană luase notă și felicitase Nigeria pentru dezvoltarea unei strategii naționale antiteroriste, precum și modificarea uh, legii antiteroriste, ca demonstrație a faptului că guvernul se angajează să găsească o soluție durabilă față de amenințările puse de Boko Haram. Nigeria apreciază colaborarea Uniunii Europene, mai ales în domeniul sprijinului tehnic, al uh, construirii de capacități pentru serviciile de securitate și al oferirii de ajutor de dezvoltare. Din punctul nostru de vedere, ne-am actualizat uh, modul de a lupta împotriva terorismului și suntem foarte atenți uh, în timpul operațiunilor la modul în care teroriștii capturați sunt uh, tratați și de asemenea la modul în care sunt tratați și civilii care sunt prinși în conflict. Scopul nostru este să folosim o forță minimă necesară pentru, în lupta noastră împotriva terorismului. În această lumină vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi statelor membre ale Uniunii Europene în mod individual pentru asistența lor la succesul armatei nigeriene împotriva elementelor teroriste din Boko Haram. Multe state membre europene s-au angajat să ne sprijine eforturile pentru salvarea uh, uh, elevelor răpite din Ciboc. S-ar putea să vă intereseze să știți că într-o reuniune recentă pe care am avut-o cu uh, părinții acestor uh, copile, le-am asigurat că guvernul nu se va uh, opri până când uh, aceste fete nu sunt salvate și reunite cu familiile lor. Și rămân în continuare pe deplin dedicat acestui angajament. since my assumption of office in May last year. De când mi-am uh, preluat mandatul uh, în mai anul trecut, am reorganizat forțele armate și le-am repoziționat pentru a face față în sfârșit în mod decisiv uh, elementelor Boko Haram. Într-adevăr, toate zonele uh, locale care până atunci fuseseră sub controlul Boko Haram, în Adamava, în Bomo, în Iobe și pe partea nord-estică a Nigeriei au fost uh, recapturate. Persoanele strămutate treptat se întorc în comunitățile lor. Guvernul federal este dedicat reconstruirii de școli, spitale și alte infrastructuri vitale care au fost distruse de teroriștii care au fugit. În momentul de față, activitățile Boko Haram au fost reduse la uh, pădurea Sambisa, iar capacitatea lor de a lansa atacuri importante a fost uh, diminuată. Boko Haram ajunge acum să atace piețe, moschee, biserici, folosind copii nevinovați pentru a detona niște uh, explozibili uh, improvizați. Vreau să-mi exprim îngrijorarea serioasă față de situația alarmantă din sudul Libiei, care a devenit practic o bombă cu ceas strategică pentru Africa și pentru Europa. Această bucată de teren neguvernată din sudul Libiei a devenit un bazar de arme înfloritor care amenință siguranța uh, regiunii Sahel-Sahara, precum și regiunii uh, Africii Occidentale și dincolo de aceasta. Trebuie deci să ne intensificăm eforturile pentru a găsi o soluție de durată la criza libiană. Domnule președinte, Nigeria este o națiune iubitoare de pace și a jucat un rol critic în gestionarea conflictelor atât în interiorul Africii cât și în afară. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, păstrarea păcii și construirea păcii au făcut parte din politica externă a Nigeriei de când uh, Nigeria și-a câștigat independența. Trupele nigeriene au participat la aproape toate operațiunile de păstrare a păcii uh, la nivel subregional și regional, operațiuni conduse de Națiunile Unite. În ciuda provocărilor de securitate actuale, Nigeria uh, se află printre primele 10 țări care oferă trupe Națiunilor Unite pentru operațiunile de păstrare a păcii din întreaga lume, cu angajamente financiare și umane uriașe. Uh, prima operațiune a Nigeriei a fost în Congo, ca parte a unei um, echipe de 20.000 de oameni condusă de Națiunile Unite în Congo în iulie 1960 și eu am avut onoarea să Uh, fac parte din acest contingent în 1963 cu doar trei luni înainte de independența Niger- de uh, câștigarea independenței de către Nigeria. Nigeria a participat la această operațiune în, în Congo pentru o perioadă de doar trei ani și jumătate. De atunci, Nigeria păstrează o prezență masivă în uh, eforturile globale de păstrare a păcii. Nigeria a participat la operațiunile de păstrare a legii și ordinii ca urmare a rebeliunii din uh, armata din Tanganyika în 1964. În 1979 și în 1982 soldații din uh, batalionul de infanterie 21 și din regimentul rece 202 au fost trimiși în Ciad ca forță de păstrare a păcii pentru a monitoriza un acord de încetare, a, de încetare a focului și pentru a inspira încredere în procesul de pace. Mai mult, uh, a contribuit uh, cu un contingent uriaș la grupul de monitorizare al Uh, comunității economice a statelor uh, occidentale, care a fost mutat în Sierra Leone pentru o misiune de păstrare a păcii. Comunitatea economică a statelor uh, vest-africane și grupul de monitorizare a recuperat o mare parte a țării din mâinile rebelilor și l-a readus la putere pe președintele Tejan Kabah pe 10 mar uh, martie 1998. Sub mandatul Uniunii Africane, Nigeria s-a îmbarcat într-o misiune de păstrare a păcii în Sao Tome și Principe, unde a reușit să îi convingă pe soldații dizidenți să se supună autorităților constituite. Uh, mai mult, uh, am trimis oameni în Ruanda și în regiunea Darfur din Sudan pentru a păstra pacea în aceste două țări. Domnule președinte, în plus, Nigeria a trimis contingentele sale în următoarele uh, țări africane, în Angola, în cadrul uh, misiunii de verificare din Angola a Națiunilor Unite, în Namibia, grupul uh, de asistență pentru tranziția Națiunilor Unite, în Mozambic, operațiunile Națiunilor Unite din Mozambic, în Sahara de Vest, misiunea Națiunilor Unite pentru referendum din Sahara de Vest, în Somalia, în cadrul operațiunii Națiunilor Unite din Somalia și în fâșia AUZO, grupul de observare a fâșiei AUZO a Națiunilor Unite. Distinși uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește migrația din Africa înspre Europa, Nigeria dorește să recunoască și împărtășește îngrijorările exprimate de Uniunea Europeană în ceea ce privește influxul de migranți din Africa, pe ruta din Marea Mediterană, ceea ce aduce ceea ce aduce cu sine pierderea unor uh, vieți omenești. Din acest punct de vedere, Nigeria va colabora cu Uniunea Europeană pentru a răspunde acestei probleme reprezentate de migrația ilegală în Europa. Guvernul federal din Nigeria depune eforturi concentrate pentru a răspunde uh, factorilor care duc la uh, imigrație, mai ales din Nigeria care a devenit atât o țară de destinație cât și una de tranzit. În uh, bugetul pentru acest an, guvern, uh, guvernul a pus deoparte um, o sumă de mai mult de 500.000 de, de uh, dolari pentru profesia învățătorilor, profesorilor, Colaborăm de asemenea cu statele, cu uh, guvernele locale pentru a îmbunătăți situația centrelor uh, competențelor, astfel încât tinerii uh, să, pot, să poată să-și găsească cât mai repede un loc de muncă. Depunem de asemenea eforturi pentru a ne diversifica economia, dând un impuls mai mare agriculturii și exploatării mineralelor solide, pentru a crea astfel o bunăstare mai mare și mai multe locuri de muncă. Nigeria salută rezultatul summitului între Uniunea Europeană și Africa care s-a desfășurat la Valeta și a avut ca temă migrația, inclusiv, inclusiv lansarea uh, fondului fiduciar de urgență în valoare de 1,8 miliarde de euro pentru a răspunde, meni să răspundă cauzelor, rădăcinii cauzelor principale ale fenomenului migrațional din Africa în Europa. Nigeria va lucra împreună cu țările din Africa Centrală și din regiunea Sahelului pentru a participa la acest fond fiduciar prin identificarea proiectelor necesare. Agenda comună referitoare la migrație și mobilitate semnată de Nigeria pe data de 12 martie 2015 Nigeria fiind de altfel prima țară care a semnat această agendă, cred că demonstrează spiritul pozitiv al cooperării noastre cu Uniunea Europeană în domeniul migrației și al dezvoltării. În acest context, aș dori să uh, propun uh, o renunțare la obligația de a avea viză reciprocă pentru cei care au uh, pașapoarte diplomatice și oficiale și care participă la întâlnirile și conferințele din Europa. Trec acum la acordurile economice de parteneriat. Acordul economic de parteneriat între Uniunea Europeană și grupurile ACP uh, Um, trebuie să fie semnat încă de Nigeria și de alte câteva state. Pe parcursul um, negocierilor pentru încheierea acestui acord economic și parteneriat, Nigeria s-a referit la câteva elemente relevante tehnice care trebuie să fie în, în continuare uh, rezolvate. Ținând seama de diferențele Um, existente între Europa și ECOVAS din punctul de vedere al uh, tehnologiei și experienței uh, um, manufacturieră. Asociația manufacturierilor din Nigeria a um, ridicat câteva preocupări legate de impactul negativ acestui acord asupra programului de industrializare a Nigeriei. Și Nigeria, vă sigur, lucrează pentru a rezolva Uh, propria parte uh, legată de această problemă. Aș dori să lansez un apel uh, partenerilor noștri din Uniunea Europeană pentru a ține cont de preocupările noastre, astfel încât să ajungem la un acord de parteneriat economic care să fie un beneficiul atât al Uniunii Europene cât și al Nigeriei și care să participe la prosperitatea poporului nostru în contextul valorilor împărtășite și în interesul uh, promovării schimburilor comerciale bilaterale. În ceea ce privește furtul de țiței și operațiunile ilegale de, de bunkeraj care se desfășoară în delta Nigerului. Este deosebit de important și de urgent să discut această problemă cu dumneavoastră. Din acest punct de vedere, Nigeria ar dori să solicite cooperarea Parlamentului European pentru a, pentru a se bucura de sprijinul european în eforturile de a pune capăt acestor probleme. Um, încercări, încercarea noastră de a reveni la o, la o situație sigură de a combate corupția și infracționalitatea va duce uh, la îmbunătățirea stabilității sociale în uh, Nigeria, dar va și deschide uh, oportunități noi pentru a avea relații economice aprofundate cu Europa și restul lumii cei care doresc să investească în uh, țara noastră au multe oportunități din acest punct de vedere și intenționăm să garantăm securitatea oamenilor și a investițiilor făcute în uh, Nigeria. Domnule președinte, de curând întreaga lume s-a reîntâlnit în Paris cu ocazia conferinței părților 21. O abordare pozitivă acestei teme a dus la uh, decizii reciproc acceptate acceptabilă. Liderii mondiali au uh, creat o platformă comună pentru a răspunde efectelor devastatoare aduse de schimbările climatice, care se resimt mai ales în țările subprivilegiate uh, peste tot în, uh, pe planeta noastră. Pe parcursul acestui eveniment global foarte important, am declarat care este poziția Nigeriei față de schimbările climatice, poziție pe care doresc să o reiterez, pentru că schimbările climatice reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și dezvoltării Nigeriei. Nigeria asistă neputincioasă la uscarea lacului uh, Ciad, ceea ce va avea consecințe imense pentru cei care trăiesc în uh, bazinul lacului uh, Ciad, pentru pentru resursele de care s-au bucurat generațiile, multe generații. Și, domnule președinte, cred că este oportun să menționez faptul că toate statele din jurul lacului Ciad se confruntă cu aceste efecte ale schimbărilor climatice. Avem o obligație colectivă de a face față acestor provocări comune. Eforturile noastre comune s-ar putea să nu fie suficientă pentru că uh, avem probleme de finanțare, ne lipsește tehnologia și personalul necesar pentru a demara uh, soluțiile potrivite. Drept urmare, lansăm un apel pentru a ajunge la acțiuni rapide globale care să răspundă acestor probleme. Doar uh, doar așa vom reuși să ajutăm uh, statele din jurul lacului uh, Ciad. În efortul de a găsi o soluție durabilă la această problemă, Nigeria a contribuit deja cu 5 milioane de dolari americani care au fost uh, folosiți deja um, pentru un studiu referitor la transferul de apă din bazinul Congoului înspre bazinul lacului Ciad, studiu care a ne-a arătat că am avea nevoie de 15 miliarde de dolari americani pentru a transforma în realitate acest proiect. Aș dori să declar că acest studiu a indicat că proiectul propus referitor la lacul Ciad ar ar reprezenta o investiție foarte profitabilă și pentru uh, sectorul uh, privat. Și în acest uh, context aș dori să cer, să invit Parlamentul European să manifeste sprijinul pentru realizarea acestui proiect foarte lăudabil. Domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, aș dori să îmi exprim din nou, cu toată umilitatea, aprecierea profundă pe care o am față de președintele Parlamentului European, față de eurodeputați, față de liderii europeni și cetățenii acestui uh, continent pentru uh, onoarea pe care mi-ați făcut-o uh, mie personal și în general uh, poporului nigerian, permițându-mi să iau cuvântul în uh, sesiunea plenară a Parlamentului European în unul din cele mai importante parlamente democratice din lume. Vă mulțumesc mult pentru această onoare. Vă mulțumesc, domnule Buhari, pentru discursul dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, pentru aplauzele voastre și pentru sprijinul pe care îl oferiți eforturilor depuse de domnul președinte Buhari și domnule președinte Vă mulțumesc în numele colegilor uh, mei pentru angajamentul dumneavoastră pe scena internațională. Vă mulțumesc pentru vizita noastră. Vă mulțumesc.